Nu, așa că au fost validate mandatele. Am primit uh, cereri de nominalizare din partea neafiliaților pentru comisiile și delegațiile parlamentare. Această listă va figura în procesul verbal și dacă nu există observații, atunci aceste numiri vor fi considerate confirmate. Marți